Dragi colegi, haideți să începem, pentru că ne așteaptă după aceea de îndată audierea EPO, așa că trebuie să ne încadrăm în timp. Așa că ar fi bine să începem. Dragi colegi, este vorba de dezbaterea comună Libe, Deve și Droa referitor la delegația ad hoc care s-a, um, ocupat de tratat, care a participat la conferința privind uh, tratatul pentru o migrație sigură și reglementată care s-a organizat în Maroc, în Marrakesh. Ideea de întâlnire de astăzi este de a discuta despre întâlnirea de acolo. Iurez, bun venit uh, Lindei McEwen, președinta Comisiei DEVE. Știu că astăzi uh, ai călătorit, așa că îți mulțumesc că ai reușit să ajungi. Dânsa ne va pune la curent referite la cele discutate la Marrakesh. Tratatul a fost adoptat, după cum știți. Comisia noastră a alocat mult timp și resurse acestui tratat. Vom discuta și despre felul în care Parlamentul își va continua activitatea privind migrația și refugiația, așa cum a făcut de la întâlnirea de la New York din decembrie. Îi sunt recunoscător uh, lui Loti pentru prezența ei și colegilor de la Serviciul de Acțiune Externă. Avem și colegi de la Digi Home aici alături de noi. Le mulțumim pentru activitatea lor și pentru prezența lor astăzi. Îi sunt deosebit de recunoscător lui Loti pentru că a fost alături de noi în această călătorie și discuție încă de la bun început. Dragi colegi, cam atât din partea mea și am să-i dau cuvântul de îndată Lindei. Te rog, Linda, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că începem cu întârziere. Am mers în sala greșită. Am plecat de la Bruxelles și era iarnă, m-am întors și acum e vară, nu am garderoba potrivită. E la fel de cald aici uh, cum era și la Dakar. Așa că e bine să vin apoi aici și să vezi soarele strălucind. Ajung în acest fel la raportul privind misiunea la Marrakesh. Eu am fost președinta delegației care s-a deplasat acolo la conferința internațională privind uh, migrația reglementată și refugiați. Toată lumea cred că are deja la dispoziție un exemplar al raportului cu diferiții colegi care au participat, când reprezentând diferitele grupuri politice. Foarte pe scurt, Parlamentul a fost bine reprezentat, am luat parte la sesiunea de deschidere la nivel înalt, reprezentând delegația Uniunii Europene împreună cu domnul comisar Amvramopoulos. Am avut de asemenea ocazia de a interveni în numele Uniunii Europene la cea de-a doua sesiune la nivel înalt. Acolo am pronunțat o declarație privind aniversarea, cea de-a șaptea aniversare a declarației privind drepturile omului. Am a avut o întâlnire cu Michel Bachelet, reprezentantul, înaltul reprezentant ONU pentru refugiați și alți actori implicați importanți, precum ambasadorii Mexicului sau Marocului. Vreau să participăm la, la Marrakesh cu o delegație atât de numeroasă pentru a arăta sprijinul nostru pentru tratat. Cred că știți foarte bine că acest tratat a fost atacat de mass media. După părerea mea, s-au răspândit multe știri false pe platformele de socializare referitor la acest tratat. Circulau zvonuri cum că ar fi fost vorba de o conferință secretă care să-i permită Uniunii Europene să controleze, să controleze migrația. Din păcate, multe informații greșite, care, din păcate, au făcut ca multe state membre să voteze împotriva tratatului pentru migrație multe s-au abținut. Iată de ce la votul formal uh, de la ONU, care cred că a avut loc săptămâna trecută, uh, săptămâna următoare, am cer scuze, la New York, 132 de state au votat pentru tratat, însă 5 au votat împotrivă. A fost vorba de Republica Cehă, Ungaria, Israel, Polonia și Statele Unite. 12 alte state s-au abținut. Din Uniunea Europeană e vorba de Austria, Bulgaria, Italia, Letonia și România. Austria, la momentul respectiv, deținea președinția rotativă a Consiliului. În plus, Slovacia nu și-a înregistrat votul. Cred că învățămintele pe care le putem trage este că în trecut um, evenimentele ONU nu s-au bucurat de atât de multă atenție din partea opiniei publice. Poate trebuie să învățăm cum putem comunica mai bine referitor la ce înseamnă tratatul. Am primit um, informații pertinente. Adesea um, am primit comunicată pentru a corecta știrile false care circulau, însă în cele din urmă, având în vedere contextul politic în care ne aflam, s-a pus accentul în mod uh, intenționat pe acele informații distorsionate. În plus știm că multe procese ONU la ora actuală fac obiectul uh, unei dezbateri sunt puse sub semnul întrebării, iată de ce Parlamentul este important să-și arate sprijinul pentru multilateralism. Privind înspre viitor, este important acum, la trei luni după acest eveniment, să ne gândim că tratatul pentru migrație a însemnat un, inițiarea unui proces pentru ONU și este foarte important ca Parlamentul să continue să se implice de plin în acest proces, în primul rând monitorizând punerea în aplicare a tratatului pentru a se asigura că acesta rămâne în continuare o referință viitoare pentru inițiative cu și fără caracter legislativ. Asta presupune continuarea efortului um, asupra aspectelor um, instituționale, conferințe care vor avea loc în 2022 de pildă și participarea Parlamentului uh, la Forumul Internațional pentru Refugiați care va avea loc la Geneva în decembrie acest an. Parlamentul va trebui, bineînțeles, să se pregătească, dar sper că planificarea comisiei noastre poate să țină cont de acest eveniment. Pentru mine a fost foarte importantă prezența Parlamentului la această conferință. Au participat mulți reprezentanți ai țărilor de pe tot globul, mulți parteneri, din, mai ales din țările din Sud, s-au bucurat că Uniunea Europeană a fost prezentă și că și-a manifestat sprijinul pentru procesul ONU și sper că acesta să continue și pe viitor. Mulțumesc foarte mult, Linda. Nu e doar părerea ta, noi îți uh, împărtășim avizul. Mulțumim pentru informațiile prezentate. Este un raport foarte pertinent um, Colegii sunt de acord, cei care s-au ocupat îndeaproape de proiect, precum Cecil și alții. Trec acum de îndată la invitații noștri care reprezintă diferitele agenții și am să încep cu Lotte Knudsen, directorul Serviciului de Acțiune Externă. Lotte, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc în mod deosebit Lindei McAvan și echipei care s-a deplasat în decembrie la Marrakech pentru acest um, uh, angajament de neclintit pentru tratatul uh, global privind migrația într-un moment în care cred că opinia publică nu ofera sprijinul dorit atât uh, comisarul Avramopoulos cu care v-ați întâlnit, uh, cât și serviciul nostru, dorim să ne manifestăm recunoștința pentru sprijinul furnizat tot timpul de Parlament, nu doar în ultima clipă când se discutau de probleme urgente, ci de la bun început din prima clipă v-ați dovedit angajamentul în ce privește gestionarea migrației atât la nivel local cât și național și internațional. Încă o dată, așadar, mii de mulțumiri Lindei McEwen și delegației de parlamentari care au venit la Marrakesh. În cele din urmă, tratatul a fost uh, sprijinit atât la Marrakesh și la New York ulterior. Acum uh, s-a transformat într-o realitate la nivelul uh, Națiunilor Unite. După cum știți, nu are un caracter obligatoriu, însă reprezintă o sursă de inspirație care îi pot urma acțiuni concrete din partea tuturor partenerilor. E adevărat, este absolut necesar să avem o strategie de comunicare referitor la transmiterea mesajului privind esența acestui tratat, mai ales, de asemenea, în vederea pregătirii viitoarei, viitoarei etape. Au început pregătirile atât la Geneva cât și la New York din uh, perspectiva îmbunătățirii cooperării privind migrația internațională. Tratatul creează în acest fel un cadru, un cadru însă deosebit de flexibil pentru cooperarea statelor, atât la nivel local, regional, cât și internațional. În centrul acestui proces se află construirea de parteneriate, discutăm cu țările de origine, de tranziție și de destinație pentru a aborda problemele ce țin de migrație. În acest context, în acest cadru care va trebui să facă obiectul unor analize viitoare. Deja se întâmplă foarte multe în Uniunea Europeană și multe din inițiativele luate în Uniunea Europeană privind migrația și care au făcut obiectul politicilor noastre de ani buni ar trebui să fie încadrate în măsurile care derivă din tratatul global privind migrația. Ce am constatat recent la Geneva, de pildă, există o rețea privind migrația care este în curs de înființare, face parte de asemenea din inițiativele prevăzute în tratat, este o rețea cu un caracter practic care va încerca să ofere sprijin acelor țări care au nevoie de expertiză, răspunde cererii, practic, și vine în întâmpinarea celor state care ar uh, dori măsuri ulterioare în urma tratatului. Încercăm așadar la Geneva să construim acest uh, nucleu care să acumuleze experiență și expertiză pentru a ajuta acele state care au nevoie de aceste informații, în același timp uh, se structurează un mecanism uh, bazat pe contribuțiile voluntare din partea celor state care doresc să furnizeze statelor partenere asistență tehnică, sprijin pentru consolidarea capacităților. Va exista și un al treilea element în această rețea care se va afla sub umbrela Organizației Internaționale pentru Migrație. E vorba de o platformă de cunoștințe care încearcă să pună la oaltă cât se poate de multe informații și date privind migrație. S-a vorbit adesea de nevoia de a dispune de informații solide, de a lua măsuri pe baza unor informații reale. Iată un alt element important al acestui centru de la Geneva. Toate acestea sunt în uh, fază de construcție deocamdată, în, uh, se află într-un stadiu incipient și vor beneficia de coordonarea Organizației Internaționale a Migrației. La New York uh, se vor lua măsuri ulterioare sub egida președintelui adunării generale, care cred că va veni săptămâna viitoare aici, la AFET, de altfel. La New York se vor realiza acțiuni practice în ceea ce privește cum vom da curs uh, inițiativelor din tratat uh, în acest sens. Forumul Internațional pentru Migrație va reprezenta contextul pentru a pune la oaltă cele mai bune practici și cred că pentru Parlament va fi interesant pentru că va fi vorba de o abordare multinivel, implicând uh, cât mai mulți actori. Grupul se va întâlni la fiecare patru ani, însă pe parcursul acestui interval va discuta cu foarte mulți actori, reprezentanții ai ONG-urilor și alte instituții precum uh, Forumul Internațional pentru Dezvoltarea Migrației, cât și parlamente, pentru a uh, pune la oaltă cât se poate de multe informații care să poată fi după aceea structurate într-o revizie la fiecare patru ani. Este un proces continuu, în permanentă derulare, un proces care este pus în mișcare de state, în același timp flexibil, cât și inclusiv din toate privințele, astfel încât statele membre să poată participa în funcție de nivelul dorit de implicare în ce privește acest subiect cu caracter global. Suntem cu toții de acord că este necesar un răspuns colectiv pentru a răspunde acestor probleme pe termen lung. Cred că deocamdată e tot ce aveam de spus. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc um, Serviciului de Acțiune Externă. Acum trecem la Organizația Internațională pentru Migrație pentru a analiza lor dau cuvântul uh, domnului Harrison, vă rog. The Global Compact provide... Mulțumesc. Pactul global oferă o abordare comprehensivă legată de cum statele pot gestiona mai bine migrația. E vorba de căi de cooperare mai eficiente pentru a colege roadele uh, migrației internaționale și pentru a rezolva provocările. Pactul global spune că statele membre vor avea rolul cel mai important la capitolul implementării. Fiecare stat membru va trebui să-și stabilească prioritățile și va trebui să hotărască pe ce obiective să se axeze. De asemenea, se va defini ce pași vor fi luați, pași relevanți în context național. Există o secțiune specifică în ceea ce privește implementarea în acest pact. Acțiunile sunt listate sub fiecare obiectiv și se oferă sugestii concrete despre ce pași uh, pot fi luați pentru implementarea pactului. E important să recunoaștem complexitatea problemei. Pactul global cere crearea unui mecanism de consolidare a capacităților. Prin acesta se va promova cooperarea sporită, consolidată, bilaterală și nu numai. Nu numai. Se va stabili totul la ONU și va avea trei componente. Uh, partea de conexiune, Aici se tratează cererile de uh, asistență, apoi uh, un depozit de probe, practici, inițiative și apoi un fond de startup pentru finanțare inițială a unor proiecte de susținere a statelor membre în implementarea pactului global modalitățile de finanțare ar trebui să fie într-o etapă avansată până la sfârșitul lui martie în acest an. Ne așteptăm ca anul acesta statele membre să facă o revizuire de bază a politicilor lor pentru a identifica prioritățile pentru planurile naționale. Pactul global de asemenea stipulează că statele membre vor avea rol de frunte în ceea ce privește uh, revizuirea. Va exista și un follow-up al revizuirii și vom avea în vedere și Forumul Internațional pentru Migrație. Colega mea de la SAE tocmai a spus că aici avem de-a face cu o platformă primară interglobală pentru a putea partaja progresul în ceea ce privește implementarea pactului. E vorba de reuniuni care vor fi uh, ținute la fiecare patru ani, începând cu 2022. Consultările sunt în derulare acum. Din câte am înțeles eu, ele ar trebui să se încheie înainte de iulie în acest an. La nivel regional, la începutul lui 2020, Apoi toate subregiunile și celelalte zone sunt uh, invitate să participe la revizuire, reuniunile acestea având loc uh, împreună cu Forumul Internațional. Sistemul ONU dorește să susțină implementarea, asta după revizuirea pactului global. Pentru a face asta, ONU, pentru decizia secretarului general, a stabilit o rețea pentru migrație. Obiectivul acestei rețele este să se asigure că, existe un, că există un sistem de coordonare eficientă între statele membre, că există acțiuni coerente la nivel de țară, la nivel regional și local și că acțiunile necesare se implementează acolo unde ele adaugă valoare, uh, unde vin cu o valoare adăugată, mă scuzați. Rețeaua va consta în membrii din sistemele ONU și va funcționa în baza instrucțiunilor primite. Sediul va fi la Geneva. De asemenea, vor, fi, vor veni întăriri și de la alte organisme ONU. Dorim uh, ca Organizația Internațională pentru Migrație să acopere toate domeniile pactului, însă activitatea noastră nu se limitează doar la acest lucru. Vrem uh, să susținem uh, statele membre la cerere și Uh, vom uh, rămâne foarte implicați pe toate chestiunile legate de migrație cu guvernele, indiferent dacă ele au, aduna, au adoptat uh, pactul global sau nu. Parlamentele joacă un rol vital în a se asigura că implementarea există și că ea se bazează pe norme clare. Dumneavoastră veți putea exprima diferite îngrijorări bazându-vă pe diferite date și uh, cifre. Iar în ceea ce privește pactul pentru migrație, mai avem uh, și o continuare a acestuia cu pactul pentru refugiați. Colega mea vă va vorbi despre acesta. Cele două pacturi merg în paralel și există asistență reciprocă între aceste programe. Asistența națională poate fi consolidată atunci când situația o impune. Doar astfel vom uh, utiliza cel mai bine resursele și expertiza de care dispunem. Că e vorba de rețeaua pentru migrație, că e vorba de um, capacitatea de asistență a refugiaților. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum uh, cuvântul reprezentantei Natului Comisariat ONU pentru Refugiați, Sophie McGuinness are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o oportunitate pentru ICNUR să se afle aici, în fața Parlamentului, pentru a face un briefing în ceea ce privește ultimele evoluții din Pactul Global pentru Refugiați. Este o oportunitate unică și ea continuă inițiativa din 7 februarie, când două mari uh, ONG-uri de la Bruxelles au organizat un eveniment important au participat și cei de la Organizația Internațională pentru Migrație, cei de la DigiHome, DigiDefco, Iudis Argentinii din partea Parlamentului și noi, pentru a face un briefing și pentru a ne angaja cu ONG-urile ca să ne dăm seama ce se întâmplă cu ambele acorduri globale. Este un, a fost un eveniment foarte util și acum continuăm activitatea de atunci. Cred că toată lumea e conștientă că avem două acorduri. Eu voi discuta despre situația refugiaților. Statele membre au reafirmat în decembrie 2018 Uh, angajamentul față de acest subiect este un instrument neobligatoriu care dorește să consolideze cooperarea între statele membre. Au fost doi ani de consultări uh, ICNUR uh, cu organizații internaționale, cu refugiați, cu societatea civilă și așa mai departe, până să se ajungă aici. Iar pactul acesta dorește să ofere un sprijin mai robust țărilor în care se află mulți refugiați, să faciliteze investiții atât din partea guvernului cât și din partea sectorului privat, să consolideze infrastructura, furnizarea de servicii în beneficiul atât al refugiaților cât și al comunităților gazdă. Cerem uh, politici și măsuri în așa fel încât refugiații să aibă acces la educație și să ducă vieți productive cât timp se află în exil. Vrem uh, să discutăm și despre impactul asupra mediului și promovăm și utilizarea energiilor alternative. Dorim să avem mai multe uh, reașezări și mai multe soluții de tip burse de studiu, vize umanitare și reîntregirea familiilor, în așa fel încât refugiații să găsească o soluție la necazul lor. Uh, returnarea voluntară în condiții sigure și demne reprezintă, desigur, soluția preferată. Progresul va fi măsurat în funcție de sistemele de follow-up. Avem să avem un forum global pentru refugiați odată la patru ani, în cadrul căruia guvernele vor face o raportare cu privire la măsurile ce au fost luate, măsuri de finanțare, măsuri politice, măsuri de reașezare și așa mai departe, plus schimb de bune practici. Primul forum pentru refugiați va avea loc pe 17-18 decembrie la Geneva, iar pregătirile sunt deja în curs. Va fi un eveniment co-găzduit. Va participa și în altul comisariat uh, pentru refugiați. Va participa secretarul general al ONU și se va adresa plenare de deschidere. În cele câteva minute ce mi-au rămas, vreau să schițez ce înseamnă reuniunile pregătitoare pentru Forumul Global pentru Refugiați, ca să aveți toate informațiile. Forumul acesta va avea trei elemente componente principale. O reuniune la nivel ministerial, unde statele și alte părți interesate pot să anunțe anumite promisiuni și contribuții în așa fel încât obiectivele pactului global să fie atinse. Așa cum spunea Lotea din Iauri, acest exercițiu de pledging nu este doar pentru guverne, ci și pentru parlamente, ONG-uri și alți actori vizați. Al doilea element, o platformă pentru schimbul de bune practici și explorarea căilor înainte, în așa fel încât să existe o partajare a răspunderii. Și în al treilea rând, forumul acesta va oferi o oportunitate de a lua notă de progresele ce au fost uh, atinse uh, la un an uh, de la adoptarea acestui pact. În ceea ce privește contribuțiile și promisiunile în plan regional, se va crea un sistem de cosponsorizare în așa fel încât ă, statele și părțile interesate să poată uh, să se profileze mult mai bine. Și va fi și un schimb de experiență în uh, avansul primei reuniuni pregătitoare. Din câte am înțeles eu, invitațiile pentru reuniunile pregătitoare vor pleca astăzi, împreună cu o foaie de parcurs a reuniunilor ce vor veni, iar în aprilie va exista un document care va fi pus în circulație oferind alte orientări în ceea ce privește uh, procesul acesta de uh, colectare de fonduri. În ceea ce privește fondul uh, pentru refugiații, exact cum v-am spus, vor exista acele trei reuniuni pregătitoare. Pe, o reuniune pe 29 martie, apoi pe 25 iunie și apoi pe 13-14 noiembrie și vor fi circulate în avansul acestor reuniuni documente de fond. Prima reuniune pregătitoare, după cum spuneam, este pe 29 martie și se va discuta despre exercițiul de pledging. Sunt indicatori despre cum să măsurăm progresul în așa fel încât să putem uh, atinge obiectivele pactului. ICNUR va oferi uh, actualizări pe măsură ce lucrurile curg și, de asemenea, vă stăm la dispoziție pentru feedback Vă oferim uh, orice informație despre aceste reuniuni. În general, se discută și prin intermediul delegațiilor UE de la Geneva. Un ultim uh, mesaj acum în ceea ce privește celelalte elemente importante pentru noi. E important ca la forumul de refugiați să se discute și despre strategia de trei ani uh, pentru uh, reașezare și stabilim pentru perioada 2019-2021 niște uh, planuri în acest sens. Vrem să avem o rețea academică globală în așa fel încât uh, să susținem și la acest nivel pactul pentru refugiați și un grup pentru uh, susținerea azilului. Deci iată care sunt domeniile pe marginea cărora vom lucra mână în mână cu Parlamentul, motiv pentru care vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți ca să ne susțineți. Mulțumim foarte mult și pentru tot ceea ce face ICNUR în acest context. Mulțumim pentru că ne-ați oferit câteva orientări ca să știm unde suntem și încotro ne îndreptăm. Sunt câțiva colegi care au fost în misiune, sunt alți colegi uh, interesați de subiect. Deschid acum uh, dezbaterea. Dragi colegi, uh, audierea EPO pentru parchetul european este la, la 15.30, dacă nu mă înșel, deci 1-2 minute fiecare. Judith, apoi Enrique, apoi Cecil. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și Lindei McEwen pentru că a prezidat această delegație a noastră și a fost important să fim prezenți acolo, să arătăm, deși presa a vorbit uh, foarte rău de acest uh, acord, să arătăm noi că Parlamentul European sprijină acest demers. A fost important, deci, să fim prezenți acolo. Mă bucur foarte mult că înalți oficiali de la ONU și-au făcut timp ca să ne întâlnească, pentru că i-au înțeles. Doamnă Grapini, dacă puteți să luați loc, vă mulțumesc foarte mult. Da, mi-e greu să mă concentrez altfel. Este foarte clar că ONU a apreciat prezența noastră. Am reușit să întâlnim cu toți acești uh, oficiali de înalt rang. Uh, Acum, marea problemă este ce facem acum, pentru că Europa este divizată și cum va sprijini ea în această situație ehm, aplicarea în continuare și progresele pe marginea aplicării acestui acord de la Marrakesh. Ce facem cu statele africane care nu mai au încredere în noi? Nu mai au încredere în noi ca și interlocutori? Că nu suntem în stare împreună să cosemnăm și să uh, ne apropiem uh, conceptele principale din acest uh, acord. Avem și presiunea din partea opiniilor noastre publice din țările noastre. Deci există foarte multe lucruri și probleme și conflicte care apar în această ecuație. Și atunci, cum facem ca acest acord de migrație să funcționeze în condițiile în care partea europeană nu îi acordă atenția necesară. Am încercat să spun că dacă dorim ca Birmania, Myanmar să trateze mai bine minoritatea roinca, ar fi fost bine ca Europa să consemneze uh, în întregime toate statele membre uh, acordul pe migrație, dar uh, am fost ridicol pentru că atâtea state s-au abținut, inclusiv Austria, țara mea, și în afară de Statele Unite și Israelul care au fost împotrivă, trei țări, celelalte trei țări sunt europene împotrivă. Mulțumesc foarte mult. Enrique Guerrero. în primul loc. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru informațiile furnizate și pentru munca depusă atât de Serviciul de Acțiune Externă, cât și de agenția ONU sau ONU în general, pentru ca acest acord global, de fapt aceste două acorduri, uh, să avanseze. Vreau să continui un pic pe linia celor spuse de Judith Sargentini, și anume, ultima etapă, cea de finalizarea acordului de la Marrakesh a fost destul de tristă pentru Uniunea Europeană. Parlamentul a fost întotdeauna în favoarea acestor acorduri, acestor două acorduri, întotdeauna a fost de acord cu acordarea unei atenții sporite subiectului, pentru că, după părerea noastră, migrația este o provocare nu a zilei de astăzi, ci a viitoarelor decenii. Este o realitate care va marca evoluția lumii în ansamblul său nu va afecta doar acele țări care astăzi trimit migranți, refugiați înspre granițele noastre. Migrația, refugiul există pe toate continentele. Chiar uh, în multe locuri unde situația este una mult mai intensă decât cea de la frontierele Uniunii Europene. Cu toate acestea, am asistat la situația în care Statele Unite s-au demarcat și alții au dat curs acestui exemplu al Statelor Unite, în timp ce alții, impulsați de forțe interne rasiste, xenofobe, împotriva migrației și un al treilea grup care a decis să nu se pronunțe, și în cele din urmă au conturat o poziție a Uniunii Europene care nu reprezenta decât un amestec uh, zgomotos, uh, deloc uh, în unison. Vreau să scot în evidență că Parlamentul nostru nu va mai avea ocazia să urmărească funcționarea în realitate a acestor acorduri, pentru că ele nu au caracter voluntar. Trebuie însă să trimitem un mesaj, să lăsăm un fel de moștenire viitorului Parlament, și anume că trebuie să reprezinte un impuls care să facă statele membre să își asume angajamentele incluse în aceste două acorduri, deși ele nu au un caracter obligatoriu. Repet, încă o dată, migrația, refugiul sunt fenomene care ne vor însoți probabil mult timp dacă nu încolo, mai mult de o generație. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cecil Chienghe urmează. Mulțumesc, Claude. Vreau să mulțumesc și eu pentru toate informațiile pe care le-am primit astăzi, dar vreau să repet uh, totuși importanța prezenței Parlamentului European uh, la Marrakesh, Parlamentul nostru care totdeauna a sprijinit aceste demersuri și mai mult decât atât a demonstrat asta în ziua respectivă, în momentul în care s-a semnat textul respectiv și vreau să spun și eu, ca și colegii de dinainte, un lucru, și anume că, pe de o parte, există state membre uh, în momente de criză, dar și de solidaritate. Deci, aceste situații specifice. Pe de altă parte, însă trebuie să reamintim tocmai care este rolul Comisiei. Nu va fi ușor acest proces, dar va fi încă și mai bine dacă Uniunea Europeană își redobândește locul în cadrul multilateral Uh, tocmai prin acest proces. Atunci Comisia trebuie să pășească și să-și asume acest rol politic în condițiile în care avem state membre care nu mai dialoghează între ele. Este foarte important acest lucru, ca, pentru că noi, Parlamentul European, suntem implicați în acest proces și mi-ar, placa, mi-ar place ca toată Europa, Uniunea Europeană, de, toate instituțiile sale să facă același lucru. Și mi-ar place ca și Comisia Europeană să-și redobândească acest rol, această funcție. Pe de altă parte, vreau să subliniez încă o dată rolul Parlamentului European în acest proces, care este absolut uh, esențial prin prezența sa și prin uh, contribuțiile sale. Am lucrat foarte mult, fie că e vorba de tot ce înseamnă migrație, încercând să consolidăm pactul uh, global pentru migrație, cât și acordul sau pactul uh, global privind uh, refugiații. Și Așadar, în aceste condiții, în privința migrației, trebuie să ne gândim din nou și să repunem accentul pe celelalte uh, acte legislative conexe, arătând uh, în exterior că noi, în acest proces, uh, acționăm concret, prin evoluții care au loc concret aici în Uniunea Europeană. În ceea ce privește pactul sau acordul pentru refugiați, poate n-ar fi rău să ne reconcentrăm pe Dublin, aici pe plan european, dar trebuie să, se, să fie înțeles și faptul că noi dorim să fim parte din acest proces. Deci e foarte importantă monitorizarea situației în continuare, dar asta presupune neapărat o prezență și o implicare a noastră a Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cecil! Da, bineînțeles că discuțiile legislative tocmai au loc, deci lucrurile se, se mișcă. Dragi colegi, uh, mai doriți să interveniți? I-aș da cuvântul Lindei. În orice caz, vă mulțumesc uh, sunteți disciplinați, e bine. Timpul ne presează. Mulțumesc, mulțumesc colegilor și, da, ați subliniat cu toți importanța acestui proces și a spus și Enrique Guerrero, migrația este o chestiune care este una de durată. Nu se poate să pui în aplicare politici uh, pe termen scurt. Vreau să vorbesc și despre mm, raportul din media, mass media britanică din acest uh, weekend. Uh, e vorba de un raport, de fapt, care vine de la Afri Uniunea Africană și mă adresez doamnei Lote Knudsen. Uh, ei se pare că nu, ei nu ar coopera foarte bine la punerea aplicare a acestui uh, acord, mai ales când vine vorba de dezimbarcări, Dezimbarcări e ceva ce apare în media uh, britanică, uh, lote, nu vreau să deturnez discuția, o să-ți transmit acest document. Dar, într-adevăr, a existat o astfel de discuție împreună cu statele membre la un moment dat, deci acest gen de dialog trebuie să continue. Da. Nu știu, cum o să facem acum? Poate să dau cuvântul lui Sophie, lui Lotte sau domnului Henriksson pentru a reacționa, eventual, dacă doresc, depinde numai de dumneavoastră. Nu? Dacă doriți. Dacă nu, cred că putem încheia această dezbatere. Ideea era să prezentăm acest raport, ceea ce s-a întâmplat, asta am și făcut. Uh, a fost greu, de fapt, de organizat misiunea la Marrakesh. Uh, unii n-au putut să vină, au dorit să vină. Mm, au, au, au fost colegi de la DEVE și de la LIBE. Multe resurse au fost uh, cheltuite pentru a organiza această misiune. Tuturor ale, sunt recunoscători pentru aceste participări. Mulțumim și colegilor de la IOM, de la înalt alt reprezentant al ONU pentru refugiați, ca și de la Serviciul European de Acțiune Externă, un efort comun așadar și astfel se dă o plus valoare întregului proces și sunt de acord cu ce spune și Judith să vedem ce se întâmplă acum că au început să apare probleme de ordin uh, politic și să înțelegem care sunt obstacolele fără însă a pierde dinamica din vedere. În orice caz, mulțumesc pentru acest raport. Îți mulțumesc și ție, Linda. Și Linda ar dori să facă un uh, anunț pentru colegii de la DEVE. Într-adevăr, vreau să vă spun că comisia noastră DEVE se va întâlni la sala 6Q2 la etaj la ora 4 fără un sfert, 15.45 și în sfârșit uh, Claude, cred că este ultima dată când avem uh, o întâlnire comună între cele două comisiile noastre. Cine știe dacă vom avea alte uh, Uh, ocazii. Avem și Brexitul, cine știe. În orice caz, mulțumesc colegilor de la Libe pentru cooperarea de care dau dovadă și, bineînțeles, echipelor. Mulțumesc foarte mult și Comisiei DEV, veți mulțumesc și ție, Linda, echipelor. Am lucrat foarte bine împreună. Mulțumesc, e foarte emoționant. Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi. La 3.30, dragi colegi, avem o audiere, facem o pauză și ne întoarcem, deci, la 3, jumătate, 15.30.